dezbatere a avut până acum un caracter destul de vag. Amenințarea reală este reprezentată de migrația necontro- necontrolată, de islamizare și de atacurile uh, teroriste mm, apărute în urma acestei migrații. Uh, acest, uh, toate aceste elemente au consecințe asupra situației uh, securității pe plan intern și asupra uh, acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Desigur, avem nevoie de o mai bună cooperare, de un schimb de informații între statele membre sunt chestiuni uh, foarte utile pentru a face față marilor amenințări reprezentate de imigrația în masă de, uh, de atac, și de atacurile teroriste. Acestea ar fi um, recomandările noastre și nu considerăm că este nevoie de continuarea extinderii Uniunii Europene, ci ar trebui să cooperăm mai bine cu Rusia și cu Turcia. Domnul Weimers, uh, numele cere are cuvântul. Till Bruxelles för uh, ungefär fem år sedan. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu aproximativ 5 ani am, uh, venit, am devenit euro, eurodeputat și aveam o imagine destul de clară despre cum ar trebui să arată uh, să arate o, politic, o politică de apărare și externă comună, cooperare între state membre care să permită în același timp Suediei și altor state membre să își urmeze propria politică externă. Însă, destul de repede am început să îmi dau seama că mult, existau foarte multe forțe uh, potrivnice acestei idei, forțe care își doreau sporirea Uh, forței uh, militare în uh, Europa. Se dorea ca Bruxelles să se ocupe de tot mai multe competențe și pe plan militar, așa cum s-a întâmplat și în alte domenii. Anul trecut s-au luat decizii în sensul creării unei armate europene. Ast- în zilele noastre se vehiculează această idee a unei majorități uh, calificate, cred că nu avem niciun temei pentru această evoluție. Mulțumesc. Domnul Piu nu este prezent în sală sau eu nu-l văd. Vorbitorul anterior nu era prezent. Aveți dumneavoastră cuvântul, domnul, domnule Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este un proiect politic bazat pe statul de drept și pe domnia legii. Uh, acest, uh, aceasta a fost fondată pentru a uh, combate naționalismele radicale. Nu uh, au loc în Europa uh, cei care uh, își bat joc de statul de drept, care îl calcă în picioare sau care fug de statul de drept. Uh, Trebuie să-l ascultăm, a trebuit să-l ascultăm astăzi pe un uh, om care se ascunde de justiție și care trebuie să vorbească numai în fața tribunalului pentru a răspunde uh, pentru delictele pe care le-a comis. Domnule uh, Borel, uh, Uniunea Europeană trebuie să fie un actor global. Trebuie să putem acționa pentru a ne apăra interesele și valorile noastre. Trebuie să ne păstrăm uh, relevanța. Trebuie să mulțumim domnului McAllister și domnului Danjon pentru rapoartele elaborate, care sunt complete și care insistă, mai ales cel al domnului Danjon, pe dimensiunea de apărare, care devine în fiecare zi mai relevantă pentru Uniunea Europeană și care, din fericire, arată niște progrese Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Mixer are cuvântul. Mulțumesc. Uniunea noastră a început și continuă să fie în primul rând un proiect de pace în domeniul apărării. Am început mai târziu, probabil iată de ce mai sunt colegi care nu se simt în larg lor să discute Uniunea Europeană și apărarea în aceeași propoziție. Cred că sunt cel puțin două direcții de critică ale ambițiilor de apărare. Mai întâi sunt oameni <coughs> buni care au convingerea sinceră că toate conflictele din lume se pot rezolva fără a recurge la forța militară. În al doilea rând, sunt cei care insistă că Uniunea Europeană ar trebui să lase toate operațiunile militare pentru Alianța Atlantică. Nu trebuie să vă spun despre prima categorie. La a doua, deși e preferabil să lucrăm cu aliații de, celălalt, de pe cealaltă parte a Atlanticului sunt și ocazii când trebuie să acționăm singuri. Avem nevoie de mijloace pentru a putea face acest lucru. În acest Parlament am auzit mulți colegi care au deplâns rolul limitat jucat de Uniunea Europeană pentru a contribui la rezolvarea de crize și conflicte pe lume. Capacitatea limitată de a juca un rol care e la pol opus cu ambițiile exprimate. Pentru a fi la înălțimea ambițiilor, Trebuie să avem capabilitățile necesare care nu vin gratuit, nu sunt nici ieftine. Deci dacă ne dorim cu adevărat ca apelurile pentru un uh, rol pe plan mondial să nu rămână vorbe goale, trebuie să facem investițiile necesare. Mulțumesc. Acum, domnul Austrevicius, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc celor doi raportori pentru o muncă ex- excelentă. Politica europeană de securitate comună trebuie să fie însoțită de o înțelegere comună a provocărilor cu care ne confruntăm și de acțiuni comune. În plus, pentru a asigura interoperabilitatea capacităților noastre de apărare, trebuie să fim pregătiți să facem față acestor uh, provocări care apar mai ales în proxim, imediata vecinătate a frontierelor noastre din aceste motive. Politica de vecinătate estică și de sud trebuie să combine uh, dimensiunea uh, politicilor externe cu politica de apărare. Trebuie să înțelegem care, este, care sunt partenerii pe care ne putem uh, baza. Din păcate, lista acestora este în reducere. În plus, interesele economice nu trebuie să prevaleze în fața intereselor de securitate. Um, dacă discutăm de proiecte cum ar fi Nord Stream 2, nu trebuie să considerăm că acesta ar, avea un caracter pur economic, ci Um, are consecințe care merg inclusiv până în Libia. Mulțumesc, doamna Zofco Mariana, un minut. Mulțumesc. Uh, aspirațiile Comisiei Geopolitice de a îmbunătăți poziția și impactul Uniunii Europene uh, asupra nivelului global uh, este un lucru pe care îl putem discuta cu prilejul discutării celor două rapoarte. Vreau să îi felicit pe domnul McAllister și pe domnul Danjon pentru rapoartele excelente pe care le-au pregătit. Parlamentul European a recunoscut uh, și a subliniat că nicio țară europeană nu poate să facă fața provocărilor de politică externă și de securitate cu care ne confruntăm. Pentru mine, chestiunea esențială aici este uh, relația UE cu Balcanii de Vest. Dincolo uh, de obiectivele generale de politică externă și de securitate, a trebuit să conducem aceste țări către aderarea pe care o merită. Măsu- misiunile precum uh, operațiunea EUFOR Altea în Bosnia-Herzegovina um, uh, este prima misiune care funcționează bine pe continentul nostru și uh, asigură stabilitatea întregului continent european. Parlamentul European trebuie să facă tot ce ține de noi pentru a asigura um, uh, siguranța uh, regiunii și ca raportor pentru EPA 3 susțin că trebuie să creștem nivelul de supraveghere în timpul elaborării programelor co- colegii noștri din Balcanii de Vest își au locul în Uniunea Europeană. A venit momentul ca instituțiile europene să înțeleagă acest lucru și să termine ce au început, îndreptându-se către extindere. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Schuster la S și D. Doamna președinte, aveți 30 de secunde în plus. Doamna președinte, cred că nu există nicio îndoială că avem nevoie de aprofundare a cooperării în domeniul politicii de, de securitate și de apărare. Um, SUA nu mai este un partener um, pe care ne putem baza. Rusia își impune propriile interese și în același timp există foarte multe conflicte în vecinătatea noastră care au un caracter uh, militar. Însă, foarte important, nu este, o, nu este doar o cooperare aprofundată și modul în care cooperăm. Eu, de exemplu, nu pot înțelege de ce intensificarea cooperării trebuie să meargă mână-mână cu sporirea cheltuielilor pentru, um, ar, pentru armată, pentru că deja Uniunii, statele Unii Europene cheltu- au un buget dedicat armatei mult mai mare decât uh, cel al Rusiei, de exemplu. Uh, Um, și în plus dacă cooperarea inter- între state este mai importantă, de ce avem nevoie de sporirea chel- uh, cheltuielilor uh, militară și nu cred că conflictele militare pot fi um, rezolvate prin sporirea bugetului pentru apărare. Deci avem nevoie de o politică de securitate și externă care să se bazeze în primul rând pe acțiuni diplomatice, pe dezarmare și pe limitarea drastică a exporturilor de arme. Vă mulțumesc, domnul Chiuciuc, un minut. Mulțumesc, doamna președinte, domnule Borel. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor, domnii McAllister și Danjean, pentru raportele cuprinzătoare. Ordinea multilaterală, într-adevăr, se schimbă. E pusă sub semnul întrebării de tot mai multe conflicte, de terorism. În această situație complicată, UE e obligată să joace rol global pentru a apăra pe cetățeni, dar și democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și cooperarea globală. Orientul Mijlociu e în flăcări. Africa și vecinii din sud și est au nevoie de sprijinul nostru, pentru că evenimentele de acolo au un impact direct aici. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să-și revizuiască, să consolideze politica de securitate, promovând stabilitatea, încurajând cooperarea cu țările respective. În plus, Uniunea Europeană are nevoie urgentă de o strategie de extindere în Balcanii Occidentali Extinderea este și va continua să fie una dintre cele mai bune, um, unul dintre cele mai bune instrumente în politica externă, menținând perspectiva europeană în Balcanii Occidentali. Mulțumesc uh, de la PP, domnul Cuibilus, un minut. Domnule președinte, vreau să le mulțumesc colegilor pentru aceste rapoarte foarte bune. Aș vrea să fac trei observații. În primul rând, primul uh, obiectiv al um, politicii noastre externe și de securitate ar trebui să fie pacea. Pentru um, a o atinge, trebuie să asigurăm integrarea și extinderea. Și Ucraina trebuie să um, participe. Trebuie uh, să aducem Rusia pe calea cea bună. Trebuie să trecem la majoritatea calificată în chestiuni de uh, politică externă. Când vorbim despre NATO și autonomia strategică a Europei, propun să folosim un limbaj mai clar. Avem nevoie de NATO și de um, descurajarea uh, armelor, folosirii armelor nucleare. Uh, Însă avem nevoie și de autonomie strategică, uh, de forță diplomatică, dar și militară pentru a ne stabi stabiliza zona. Merci, Madame la Présidente. Domnul Glucksmann. Rapporteur. Mulțumesc, doamna președinte. Ce s-a vorbit în trecut despre sfârșitul istoriei sau liberalizarea drepturilor Acestea sunt, uh, de fapt, povești care trebuie aruncate la noi. Astăzi trebuie să fim hotărâți dacă vom rămâne eterni adolescenți care la fiecare criză se duc în brațele tăticului din America sau vrem să devenim adulți cu adevărat. Dacă vrem să devenim adulți, să construim autonomia strategică europeană, dacă vrem să fim independenți, să avem pondere în această lume periculoasă, atunci trebuie să dăm mijloacele necesare pentru a construi această apărare europeană, pentru că situația actuală nu mai poate dura. Nu putem avea un soldat francez care să moară în Sahel, țări care să cheltuiască în bugetul lor sume mari pentru a construi apărarea europeană iar alte țări care pretind că sfârșitul istoriei continuă să fie un mit valabil. Deci e important să facem niște opțiuni. Le mulțumesc uh, pentru limbajul clar raportorilor. Lucas következik a PPE. Vă mulțumesc, domnul Lucas Mandel. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Voi vota pentru ambele rapoarte și aș dori să-i mulțumesc lui David McAllister și lui Arnaud Danjon pentru aceste rapoarte și mai ales pentru uh, faptul că notează înrăutățirea uh, situației securității europene. Este un avertisment lansat nouă Comisie și Consiliului și în, aceste, în acest context cred că avem nevoie de, un, de noi tratate europene. Tratatul de la Lisabona nu mai uh, este, uh, nu mai este adaptat situației actuale. Avem nevoie de un grad mai mare de securitate înspre exterior și de liber, libertate în, în interiorul Uniunii Europene. Și uh, Europa și în domeniul uh, politicii de apărare și de politică externă trebuie să poată lua uh, decizii. Așa cum se întâmplă și în viața personală, când nu ești capabil să iei o decizie, este foarte probabil cea mai proastă decizie pe care o poți lua. Și acest lucru uh, trebuie să se schimbe și în Europa. Aceste rapoarte se ocupă în mod special de politica de externă și de apărare, așa cum uh, cere și misiunea, uh, scrisoarea de misiune. Domnul Andrulakis, un minut. Πολλαπλασιάζονται γύρω μας. Αυτή η νέα πραγματικότητα αναδεικνύει την ανάγκη για ενιαία εξωτερική cresc zonele de ostilitate și uh, instabilitate. Din păcate, suntem uh, departe de a avea o adevărată politică de securitate și apărare. Acest lucru afectează prezentul. Anumite state membre au ridicat uh, întrebări importante, dar le-au permis uh, oamenilor ca Trump și Erdogan să se ocupe de aceste chestiuni. Anumite persoane nu înțeleg ce înseamnă să fii vecin cu o țară care nu respectă dreptul internațional. Grecia cheltuie foarte mult uh, din bugetul său pe apărare și, uh, ca urmare, asigurările sociale și învățământul au de suferit. Anumite state mici nu pot să poarte povara întregii răspunderi. Trebuie să fim solidari și trebuie să putem fi independenți. Trebuie ca Europa să aibă propriile sale structuri militare. Aceasta pare, pare a fi singura cale uh, pentru viitor. Domnule Borel, distinși deputați, aș vrea să le mulțumesc celor doi raportori pentru raport, rapoartele excelente. Avem de-a face cu politici extrem de importante Lumea multilaterală, ordinea multilaterală e zguduită din temelii. Trebuie să ne uităm la ONU și la NATO. Vedem uh, rezilierea unor acorduri. Avem nevoie de o lume multilaterală, de o ordine multilaterală în lume, să consolidăm multilateralismul. În Europeană trebuie să edifice capacități militare care să fie desfășurate rapid și autonom. Avem nevoie de autonomie strategică europeană în uh, câmpul apărării. Acest obiectiv încă n-a fost realizat și fac un apel la statele membre să facă tot ce le stă în putință în acest scop, ca până la sfârșitul actualului mandat să avem o politică comună de apărare eficientă și eficace. Pentru că în mai 2018, milioane de cetățeni europeni s-au dus la vot pentru o politică comună. Vă mulțumesc, domnul uh, Oleca, un minut. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru o treabă excelentă, însă dacă Uniunea Europeană dorește să aibă un uh, adevărat rol, dacă dorește să aibă un rol ambițios, ar trebui să ne consolidăm în primul rând activitățile diplomatice și economice, încercând să detensionăm situația în jurul frontierelor europene. Însă nu este suficient pentru că există regimuri pe care nu, imprevizibile în Siria, în Iran, în Rusia, de exemplu. Ar trebui să ne întărim reziliența și să ne extindem capacitățile. Dragi colegi, regimurile autori, autoritare pot dialoga doar cu actori puternici și dacă dorim să fim un actor autonom, puternic, trebuie să alocăm suficiente resurse pentru a um, avea capacitățile necesare. Mm, în fiecare stat membru ar trebui să aloce cel puțin 2% din PIB uh, armatei. Vă mulțumesc. Doamna Bocșor are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i felicit uh, pe raportori, Uniunea Europeană și Ungaria susțin integritatea și independența Ucrainei, susțin de asemenea uh, găsirea unei soluții negociate pentru ca Ucraina să se bucure în cele din urmă de pace. Procesul de la, în formatul de, din Normandia și-a dus uh, contribuția la găsirea, sperăm, uh, rapidă a unei soluții pașnice acestui conflict. Guvernul anterior, din păcate, a recurs la politici uh, naționaliste, îngrădind în același timp drepturile minorităților. Președintele actual a cerut o cooperare cu cetățenii, din partea cetățenilor ucraineni, un semnal pozitiv, și sper că acest proces va fi continuat. Uniunea Europeană uh, trebuie să-și asume un rol activ uh, în pacificarea zonelor vecine, însă trebuie să cerem și respectarea drepturilor minorității. Pentru un minut are cuvântul domnul Bilcic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule înalt reprezentant, vreau să le mulțumesc ambilor raportori pentru uh, aceste rapoarte foarte echilibrate. Am câteva uh, observații în legătură cu PESC. Salut abordarea orizontală pentru care s-a optat. Uh, dacă vrem să apărăm multilateralismul și interesele strategice ale UE în lume, trebuie să susținem mai ales angajamentul nostru față de țările vecine, pentru că vecinătatea noastră sunt terenul de testare pentru um, pesc. Nu Rusia, nu Turcia, nu China, ci Europa este cea care trebuie să uh, aibă succes în Balcanii de Vest uh, de aceea salut rolul jucat de Parlamentul European în soluționarea crizei politici în Balcanii de Vest. Împreună cu statele membre și cu Comisia trebuie să uh, conlucrăm pentru a aduce rezultate tangibile. Doar rezultatele concrete de pe teren în Balcanii de Vest îi vor convinge pe cei care au dubii în legătură cu rolul internațional jucat de UE. Mulțumesc foarte mult că v-ați respectat timpul de vorbire. Are cuvântul acum domnul Van Dalen, un minut de la PPE. Mulțumesc, doamna președinte. Țările de jos, ca majoritatea statelor membre, se apără în prezent în cadrul NATO. Aș vrea ca lucrurile să rămână așa. În acest context, parlamentele naționale hotărăsc trimiterea bărbaților și femeilor în zone nesigure. Bineînțeles, țara mea va trece rapid la nivelul de 2% din PIB pentru a cheltui contribuția la NATO. În raport nu se vorbește despre vreo armată europeană, dar de fapt la, la paragrafele 116, 118, 120 se face o trimitere la o astfel de armată europeană, ceea ce mi se pare cam complicat. Eu cred că NATO e o organizație importantă și e important să dea mai multe fonduri la NATO. Domnul Furlas, din partea PP, un minut. În ceea ce privește această chestiune, ar trebui să ne întrebăm, în primul rând, care este Europa pe care ne-o dorim? Cum dorim să ne construim casa comună în care trăim? Pentru mine, răspunsul la această întrebare este unul foarte simplu. Avem nevoie de o Europa puternică care nu are nevoie de terți pentru a-și garanta propria securitate. Eu cred că Europa se poate ocupa de propria sa securitate. Niciun stat nu poate amenința un alt stat fără a apărea consecințe uh, concrete și cetățenii trebuie să, să, trebuie să poată participa la deciziile legate de viitor. Aceasta este Europa de care avem nevoie și pentru această Europa trebuie să luptăm. Domnul Caras are cuvântul. Un minut. Doamnă președintă, vă mulțumesc. Domnule vicepreședinte Borel, o imagine este mai grăitoare decât o mie de cuvinte și imaginea care s-a creonat uh, în, urma, în, uh, în, dez, în urma dezbaterii pe care am avut-o astăzi despre Irak și Iran a fost uh, cea a dumneavoastră care v-ați plasat de partea Consiliului. Aici discutăm des, în momentul în care discutăm despre politica de securitate și de externă comună, dumneavoastră vă așezați uh, în, uh, acolo unde ar trebui să se află un reprezentant al Consiliului, ne demonstrează cât de divizați suntem și dacă suntem divizați, nu putem fi și credibili, nu putem trece la acțiuni concrete. Și uh, și dacă uh, dumneavoastră ar trebui să fiți uh, portavocea uh, Uniunii Europene pe plan internațional, avem nevoie de o politică externă comună și vă rog să faceți tot ceea ce ține dumneavoastră pentru a ajunge la o Uniune de apărare, la o Uniune de siguranță, la o Uniune politică. În acest context, dumneavoastră vă revine un rol extrem de important și vă rog să puneți capăt uh, acestui uh, joc de a vă schimba locul în această plenară și să vă asumați în cele din urmă um, responsabilitățile necesare pentru ca Europa să aibă locul pe care îl merită în, în lume. Mulțumesc, domnul Cristofor, are Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i felicit uh, pe domnul McAllister și pe domnul Danjean pentru aceste rapoarte excelente. Consider că o politică de apărare și de securitate puternică în Uniunea Europeană reprezintă o mare provocare. Este foarte important să reușim să avem o astfel de politică. Ar fi trebuit să o avem deja de ieri, dacă Uniunea Europeană trebuie să-și poată proteja granițele și dacă dorește să-și uh, respecte obligația de a-și proteja cetățenii, atunci trebuie să aloce fonduri la buget pentru a putea începe să-și clădească o politică de securitate și apărare reale. Turcia nu poate să meargă în Libia și în Siria sau să ocupe uh, Ciprul sau să amenințe în stânga și în dreapta. Uh, nu se va întâmpla acest lucru uh, după ce vom avea o politică de securitate și apărare. Dar până atunci ar fi bine ca Uniunea Europeană să acționeze și, domnule uh, Borei, ar fi bine ca statele membre să poată lua o decizie în cadrul solidarității și ar fi bine să luăm măsuri în cazul în care un membru al Uniunii Europene Uh, se vede amenințat și își vede teri, uh, mm, suverenitatea teritorială amenințată. Are cuvântul în procedura intervențiilor spontane doamna Virkunen. Uh, asszony, először is megadom a szót Mrs. Virkunennek, parancsoljon. Arvoisa puhemies, viime vuosina Euroopan... Mulțumesc, doamna președinte. În ultimii ani, Politica comună de securitate și apărare a făcut mari progrese. Cu toate acestea, dacă ne dorim să fim credibili, puternici și uniți, ar trebui să fim și mai uniți, să ne mișcăm mai rapid, să reacționăm mai rapid. Cerința unanimității nu va da rezultate. Prin urmare, sprijin propunerea Comisiei AFET de a avea vot cu majoritate calificată pentru chestiuni care au fost propuse. Drepturile omului, protecție civilă, Acestea sunt chestiuni care ar putea fi tratate astfel în baza unor decizii luate de șefii de guvern, ceea ce ar face procesul decizional mai rapid, mai credibil în formurile globale. The floor is yours. Yeah, you were asking for the floor. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori în primul rând să îi felicit pe colegii noștri, spune domnul Mavrides, pentru că până în urmă cu câțiva ani PES și PSAC adevărate ar fi ținut uh, de un domeniu foarte uh, ambițios. Astăzi, Uniunea Europeană, dacă își dorește să rămână, să-și păstreze stabilitatea, trebuie să coopereze mai mult din acest punct de vedere. Fără securitate, nu suntem bine protejați, însă acest lucru înseamnă că trebuie să ne protejăm de toate uh, amenințările. Nu este suficient să ne dorim pacea pentru a obține uh, pacea și cei care îl consideră pe Erdogan a fi un uh, uh aliat vor regreta acest lucru. Turcia ocupă o parte a Ciprului și uh, Europa se confruntă cu o problemă în Marea Mediterană, cu o Turcie uh, expansionistă neo-otomană. Doamna Tomasić are cuvântul. Raportul uh, referitor la PESC se referă și la Balcanii de Vest uh, și acolo se subliniază că această parte a Europei este importantă pentru stabilitatea uh, Uniunii Europene. Se subliniază de asemenea că o activitate mai intensă a UE este necesară în acest în această zonă, în plus față de misiunile derulate acolo. Da, această zonă este prioritară și pentru Croația, țara mea. Totuși, cred că progresele serioase în Balcanii de Vest nu pot fi realizate și cu siguranță nu vor fi realizate dacă le facem pe plac uh, liderilor uh, autocratici precum uh, cei din Serbia și uh, încălcând drepturile politice ale uh, uh, croaților, așa cum se întâmplă în Bosnia-Herzegovina. Trebuie să îmbunătățim relațiile în această zonă, dar nu închizând ochii la probleme, ci mergând chiar în miezul acestora. Doamna Dali, mulțumesc. Eu nu salut implementarea PESC, nu sprijin acestei idei care nu corespund tratatului de Lisabona. Trebuie să votăm de două ori în Irlanda. Sunt foarte îngrijorată de politica comună de securitate și apărare care a existat o presiune deosebită asupra neutralității Irlandei și ne opunem oricăror tentative de a se ajunge la un vot majoritate calificată. Militarizarea Uniunii Europene, <clears throat> crearea unei armate europene nu sunt din interesul cetățenilor nici o carte albă cu privire la securitate și apărare, cum cere raportul, n-ar fi un pas favorabil. Deși Franța propune așa ceva, 13 proiecte din acest pact erau proiecte franceze. Domnul Macron pare foarte hotărât să înarmeze Europa, ignorând uh, problema pensiilor în Franța. Deci dacă vrem să fie Europa mai sigură, să nu ne mai amestecăm în alte țări raportul ar trebui să menționez articolul 2.4 din Carta ONU în ce privește neamestecul întrebările interne ale statelor suverane. Asta ar trebui să facem. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Domnul Demirel are cuvântul. PESCO, military... Doamna Demirel. Mulțumesc, uh, doamna președinte. PESCO, tancuri pe străzi, diferite uh, grupuri operative, Fond European de Apărare, sunt câteva cuvinte cheie care Um, ne demonstrează că Uniunea Europeană urmează sau ar trebui să taie fondurile polit- pentru politicile, de, um, politicile sociale pentru a investi mai mult în politica de, de apărare. Însă, tratatele, tratatele interzic uh, finanțarea măsurilor militare din bugetul european. Și da, dragi colegi, este adevărat că uh, situația politică internațională este una uh, fragilă Însă nu trebuie să dăm uh, dovadă de ipocrizie în acest context și politica economică, politica uh, comercială, exporturile de arme ale Uniunii Europene nu fac decât să tensioneze și mai mult uh, situația pe plan internațional. Dacă ne dorim o detensionare, trebuie să punem capăt exporturilor de arme ar trebui să apărați, uh, să apărăm mai mult acordurile de, de dezarmare. Asta ar duce la o adevărată politică durabilă de securitate și nu ceea ce facem acum, ceea ce este extrem de periculos. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului uh, Borel, vicepreședintele Comisiei Europene. Excuse me, President. Vă rog să mă scuzați, domnule președinte. lumea continuă să evolueze în afara sălii. Se întâmplă diverse lucruri care mi se aduceau la cunoștință. Trebuie să le mulțumesc celor doi raportori. Cred că aceste două contribuții foarte interesante la o dezbatere deosebită legată de politica externă și de securitatea Uniunii Europene. Cineva de aici a spus că mi-am schimbat locul în sală. Da. Acolo e locul comisiei, aici e al Consiliului. Și știți foarte bine că reprezentantul e în același timp cineva care reprezintă Consiliul și care își are și sediul la comisie. Cât timp vor sta lucrurile așa, va trebui să trec dintr-un loc în altul. Ca să nu mai fie așa, va trebui schimbate tratatele. Și vă rog să mă credeți că nu o să o facem în seara asta. Într-o seară nu e suficient, ne trebuie mai mult timp. Nu înțeleg unii membri care se tem că vom construi un monstru multinațional o să o luăm pe panta federalistă. Ascultați astăzi că vrem, că nu vrem, Comisia, un organism care federalizează sau măcar care e comunitar, nu are competențe în materie de politică externă și de apărare. Nu are aceste competențe. E ciudat atunci dacă nu are competențe, de ce să creăm Uniunea Apărării? Pentru că Uniunea Apărării nu are nicio legătură cu politica um, industrială. De fapt, e politica legată de industria apărării. Că vrem sau nu, în prezent uh, trăim într-o lume în care politica externă comună dorită de Consiliu în unanimitate e destul de departe de ceva ce dumneavoastră numiți federal. Ce fel de federalism mai e și ăsta? Iar politica de apărare e ceva asemănător. Nu înțeleg teama unora de a spune că o să ne aruncăm în gaura neagră a federalismului. Nici vorbă. Departe de așa ceva. Eu cred că Uniunea Europeană are nevoie de o aprofundare a dimensiunii capacității sale de a acționa împreună în lume. Cred sincer acest lucru. Sunt printre membrii acestui Parlament unii care nu cred acest lucru. Dar eu chiar cred și am apărat această idee când m-am prezentat candidat pentru acest post, că europenii, prin Uniunea noastră, trebuie să putem fi capabili să avem o acțiuni mai hotărâte. Iată de ce trebuie să depunem eforturi împreună să definim o politică comună dar comună nu înseamnă unică. Nu uitați, când aveam moneda comună, care nu era unică, aveam EQ, dar fiecare și avea și moneda proprie. Pentru unele lucruri se lucra împreună, iar pentru altele fiecare în ograda proprie de cât timp a fost nevoie pentru că Europa să treacă de la moneda comunică la moneda unică. De cât timp pentru ca statele membre să renunțe la suveranitatea monetară. A fost vorba de o perioadă destul de îndelungată de timp și totuși moneda, fiind un simbol al suveranității, nu e simbolul cel mai puternic. Apărarea, pacea sau războiul, rapoartele internaționale apărare a fiecarei țări pe plan mondial, iată ceva mult mai apropiat de suveranitate. Și nu e uimitor să trecem de la politica comună la politica unică. Pentru asta e nevoie de timp. Și aceste rapoarte în care știm foarte bine care sunt dificultățile și vă rog să mă credeți că eu cunosc foarte bine și când încercăm să discutăm un lucru la care ținem atât de mult, uh, un subiect precum Libia, ajungem la diverse poziții naționale. Iată punctul nostru slab. Drumul va fi lung, dar, după părerea mea, trebuie să edificăm o capacitate comună pentru a ajunge la a avea posibilitatea de a decide nu cu unanimitate, ci cu majoritate calificată și aceste rapoarte arată puțin drumul de urmat, cu toate dificultățile. Iată de ce le salut, le mulțumesc autorilor și sper să am ocazia să mai discutăm despre ele și să discut cu ei în mod direct, pentru că viitorul Europei se va construi în jurul capacității sale de a acționa pe plan mondial. E imposibil să credem că problemele noastre se vor rezolva în interiorul frontierelor noastre toate cer o acțiune îndreptată spre restul lumii. Totul. Schimbarea climatică, migrația, în prezent, totul ține de geopolitică. Un cuvânt la modă. Totul e geopolitic. Și ca să fim cu adevărat actori geopolitic, avem nevoie de capacități militare, de capacități diplomatice solide. Se spune adesea <clears throat> că trebuie să alegem între a fi actor, jucător sau să fim teren de joc. Eu cred că e mai bine să fim actor. Și suntem actor, dar un actor în căutarea identității proprii. Nu știu încă ce fel de actor vrem să fim. Dar prin astfel de rapoarte vom aprofunda această chestiune existențială pentru viitorul Uniunii. Deci, uh, le mulțumesc tuturor membrilor care au participat, vă mulțumesc, doamnă președinte. Păcat că nu sunt mai mulți deputați în sala interesați de această dezbatere care are o astfel de importanță. Vă mulțumesc că ați rămas până la această oră 10 seara pentru a urmări o dezbatere foarte interesantă cu un rol hotărător pentru viitorul nostru ca societate într-o lume tulbure. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule înalt reprezentant. Și aș dori, vă mulțumesc și numele raportorilor și acum are cuvântul domnul McAllister. Doamnă președinte, domnilor, domnilor și domnilor, dragi colegi, înaltul reprezentant și vicepreședinte a vorbit despre multe subiecte. Pentru că suntem în întârziere, eu voi avea o alocuțiune foarte scurtă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Doresc să vă mulțumesc de asemenea pentru o dezbatere deschisă și onestă. Mi-a făcut plăcere să constat uh, că majoritatea celor care au luat cuvântul uh, în uh, Parlamentul European sunt uh, pentru a acționa către o politică de securitate și de apărare comună mai puternică în Uniunea Europeană și aștept cu mult interes negocierile cadrului financiar multianual. Domnule Borei, nu trebuie doar să asigurăm finanțarea adecvată, ci și coerența, eficiența, capacitatea de răspuns și uh, răspunderea pentru instrumentele noastre financiare. Vreau să uh, îi mulțumesc înaltului reprezentant pentru prezența dumnealui uh, la plenară pentru atâtea ore în șir arată cât de mult respectați Parlamentul European și vă mulțumesc pentru acest lucru. Acum uh, îi dau cuvântul lui Jean. Mulțumesc uh, tuturor colegilor care uh, au uh, participat la această dezbatere. Am ascultat multe contribuții interesante. Îmi pare rău că anumite um, intervenții sunt marcate de procese, de intenție. Rapoartele noastre nu sunt rapoarte ideologice, sunt rapoarte pragmatice care pun, uh, indică cu degetul o realitate într-o lume tulbure în care putem juca un rol, inclusiv uh, în plan militar, când uh, îi văd că pe colegi că se indignează că militarizăm Uniunea Europeană, dar acestea sunt povești. Trebuie să reechilibrăm lucrurile între civil și militar în politica de securitate și apărare comună. Dacă reechilibrăm uh, civilul și militarul, trebuie să facem, să aducem în joc mult mai multe aspecte militare, pentru că acum suntem, uh, avem misiuni în exclusivitate uh, civile. Sunt 11 civile la 5 militare. Deci realitatea nu este deloc așa cum a fost deschisă de anumiți colegi și este păcat. Pentru că eu îmi exercit răspunderea bazându-mă pe realitate în fiecare zonă de criză în care Uniunea Europeană este prezentă, se vede cât este de necesară prezența noastră sub formă de Comisie Europeană, sub formă de trupe naționale, sub formă de contingente europene, Multă lume vorbește despre despărțirea de, de NATO, dar nu înlocuiește nimic NATO în termen de securitate colectivă. Sunt momente când nu uh, are niciun interes să intervină NATO. Um, s-a a anunțat că trupele americane se vor retrage din Somalia, din Mali, din Niger. Um, noi trebuie să contăm pe americani în aceste condiții? Desigur că trebuie să ne putem baza pe noi înșine. Sunt uh, însă zone în care avem uh, interese diferite. Asta nu înseamnă că nu suntem aliați. Este de bun simț ca Europa să-și urmărească propriile interese și să-și le poată apăra acolo unde nu o pot face alții în locul nostru. Dacă nu vrem să dispărem de pe harta geopolitică, trebuie să ne asumăm această răspundere. Vă mulțumesc. Am încheiat această dezbatere. Votul va avea loc mâine. Înainte de a continua cu situația din Libia, aș dori să vă comunic că au fost luate câteva decizii privind numiri în grupuri politice și în comisii. Aceste decizii se vor uh, regăsi în procesul verbal al reuniunii de astăzi și vor intra în vigoare astăzi. Vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră. Mulțumesc uh, celor doi raportori pentru activitatea lor. Și acum luăm o pauză de 5 minute pentru ca cei care au participat la această dezbatere atât de lungă să poată să-și tragă sufletul puțin. Continuăm peste 5 minute. aveți informații în legătură cu noua procedură în intrarea în sală. Trebuie doar să apăsați un buton. E ceva foarte simplu. Primul vorbitor, timp de 5 minute, din partea Comisiei, domnul Borel. Apoi va interveni domnul McAllister, după care doamna Piri din partea SID. Președinte. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Onorați uh, deputați, uh, în Libia lucrurile merg din rău în mai rău. Sperăm că putem avea o rază de speranță în zilele următoare. Însă, de la Crăciun, atacurile forțelor lui Haftar s-au intensificat Bombardamentele în zonele civile, de asemenea, s-au intensificat, au fost uh, uciși 30 de militari, ofițeri uh, la școala militară din Tripoli. Uh, s-a petrecut, am condamnat acest atac, însă toată ziua condamnăm atacuri, nu facem altceva. Și uh, Deja este insuportabil pentru poporul libian acest război uh, prin procură. 350 de, uh, de mii de persoane au fost strămutate în zona Tripoli, mii de luptători uh, și 300 de civili au fost uciși, au fost atacate spitale, printre care și personal sanitar.